Allora, buongiorno, la seduta è ripresa. Processo verbale della seduta di ieri. Am reluat ședința, procesul verbal al reuniunii de ieri a fost distribuit, nu știu dacă există observații în legătură cu el.